C'est trois fois. Bonjour, la réunion est ouverte. Euh, notre présidente est à Washington, il n'y a aucun vice-président, donc euh, euh, vous devez. Domnule, uh, în această dimineață trebuie să vă mulțumiți cu uh, președinta aleasă pe criterii de vârstă, dar fiindcă uh, președinta noastră de comisie lipsește. Uh, din cauza panei de electricitate care a avut luni și care ne-a împiedicat să avem uh, o ședință și să votăm raportul Caza și Rigold. Aceste rapoarte vor fi uh, votate astăzi de la 11.45. Uh, dacă sunt remarci de făcut în ceea ce privește ordinea de zi, ordinea de zi este adoptată. Al doilea punct, comunicări eh, ale președintei. Trebuie să vă spun în primul rând că ultimul eh, trialog în ceea ce privește guvernanța economică a avut loc ieri și președinta va informa Comisia în legătură cu acordurile care au fost realizate. O nouă consultare a Comisiei noastre va avea loc luni, 26 uh, septembrie și este un lucru bun că veți fi consultați din nou. O a doua comunicare, calendarul comisiei noastre pentru reuniunile din 2012. Aici în calendar a apărut o greșeală. Calendarul a fost adoptat pe 11 iulie Reuniunea de pe 15 octombrie 2012 va avea loc, desigur, după amiaza și nu dimineața, așa cum apare în calendar. Și o să vi se distribuie un corigendum. A treia comunicare va avea loc o reuniune deschisă a coordonatorilor cu uh, comisarul Semeta, joi 6 octombrie de la 9.30 la 11. Comisarul o să ne informeze în legătură cu propunerea comisiei în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare pentru că această propunere va fi publicată cu o zi uh, înainte. Suntem așadar foarte atenți să vedem ce a făcut Comisia în legătură cu această taxă. A patra comunicare este o actualizare a trialogului privind short selling-ul care a avut loc pe 20 septembrie. S-au făcut progrese în diverse aspecte, însă în ciuda discuțiilor și propunerilor, de compromis din partea Comisiei, nu s-a ajuns la niciun acord în ce privește uh, swapurile uh, pe credit descoperite. S-a convenit să se lucreze la un posibil compromis, însă până acum PP-ul a fost pentru un opt-out, pe când Consiliul dorește un opt-in. Acest lucru va dura încă trei luni, așa încât o să aibă tot timpul să facă chestia asta. Următorul trialog va avea loc în octombrie și uh, data exactă va fi uh, stabilită ulterior. Iată, astea sunt comunicările președintei. Aveți uh, remarci de făcut? Dacă nu, o să trecem la tre al treilea punct, uh, audiere publică privind acțiunile colective în despăgubire în uh, domeniul antitrust. Îl uh, salut pe domnul comisar Almunia, vicepreședinte al comisiei care răspunde de concurență, cel care are puterea în acest sens o să facă o introducere de șapte minute. După ce îl vom auzi pe profesorul Christopher Roach de la Oxford, domnul Philip de Buc și uh, doamna Monique Goyons de la Beuc. Domnule comisar, aveți uh, cuvântul. Nu? Îmi cer scuze, spune președinta. Domnule Schwab, vreți să faceți mai întâi o introducere înainte de a da cuvântul domnului comisar? Nu, nu doriți. Atunci dau cuvântul doamnei, eh, domnului Almunia. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc eh, pentru cuvintele de introducere. Eh, Onorabil membri, domnilor și domnilor, Aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate de a face un schimb de puncte de vedere cu toții în uh, ceea ce privește acțiunile colective în despăgubire în domeniul antitrust. Știu cât este de interesat Parlamentul în această problemă și grație contribuțiilor dumneavoastră sper că vom găsi soluții care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor noștri și a firmelor. Mi se pare că unor dezbaterea pe această temă pierde din vedere contextul mai larg în care se plasează această discuție. Doamnelor și domnilor, numai domnul comisar are cuvântul acum, nu și dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Continui. Și o să spun că mi se pare că dezbaterea pe această temă uneori pierde din vedere contextul mai larg, așa încât o să vă uh, reamintesc termenii discuției noastre de astăzi. Aplicarea legii concurenței în Uniunea Europeană presupune două aspecte. Aplicarea publică și în domeniul privat. Există un sistem uh, bine dezvoltat de aplicare publică, Comisia și autoritățile aplică același uh, articol din tratat și mențin același nivel de cooperare grație rețelei europene a concurenței. În ceea ce privește acțiunile în domeniul privat, uh, date fiind disparitățile între legislațiile naționale, nu toată lumea din Europa are același drept efectiv de a obține despăgubiri uh, în uh, acest domeniu. Trebuie să facem posibil ca orice echipă mare dintr-o companie care încalcă legea antitrust să-și exercite dreptul pentru a obține despăgubiri, indiferent de locul în care se află în Uniunea Europeană și uh, indiferent dacă e vorba de acțiune individuală sau colectivă. Trebuie să uh, venim în întâmpina unor provocări uh, care schițează această relație între public și privat și căile de atac colective reprezintă o, o astfel de componentă din punct de vedere al legii concurenței, să vedem cum putem să abordăm această probleme. Astfel de acțiuni pot să înceapă înainte sau după emiterea unei decizii de autoritățile de concurență. În ambele cazuri trebuie să reglementăm uh, accesul la dovezile deținute de autoritățile uh, concurențiale. Trebuie să ne menținem uh, programele în acest sens care sunt cruciale pentru combaterea cartelurilor. Marea majoritate a acțiunilor, a căilor de atac în Europa au loc după ce o autoritate de concurență ia o decizie. Se numesc acțiuni follow-on Uh, în astfel de cazuri, concluziile uh, unei autorități de concurență pot să uh, ajute marile echipe în plângerile lor. Totuși, în unele țări, termene statutare sunt stabilite și marile echipe care vor să aducă în fața instanței astfel de acțiuni antitrust nu pot să o facă. Trebuie să clarificăm și efectul obligatoriu al deciziilor luate de autoritățile naționale de concurență sau instanțele naționale. Cred că în toate instanțele naționale ale Uniunii Europene uh, grupele colective trebuie să poată să se uh, bazeze pe concluziile uh, la care s-a ajuns. Așa cum am spus, pot să fie acțiuni individuale sau colective și ne dăm cu toții uh, seama de riscurile unei proaste legiferări, cum ar fi uh, un abuz al sistemului de litigi. Ce, uh, indiferent de soluțiile pe care le vom găsi, vreau să spun cât se poate de clar că nu o să importăm instrumente care să faciliteze astfel de abuzuri. De pildă, legislația comunitară nu trebuie să permită um, despăgubiri punitive și um, comisioane de succes pentru avocați. În domeniul concurenței se va pune accentul pe acțiunile follow-on care oferă garanții pentru că aceste acțiuni sunt îndreptate împotriva unor companii uh, găsite deja vinovate uh, de a fi încălcat uh, legile comunitare. Care sunt următorii pași? Comisia va adopta o comunicare cu principii uh, comune pentru căile de atac colective și asta se va întâmpla până la sfârșitul anului împreună cu comisarul Reding și comisarul Dali. Uh, sunt implicate aici și alte politici, uh, cea din domeniul consumatorului și mediului pentru a reglementa interacțiunea cu uh, aplicarea în domeniul public și pentru a veni în întâmpinarea provocărilor domeniului privat, domeniul de aplicare ar trebui extins. Știu că sunteți pentru o soluție efectivă și pragmatică o soluție din raportul de concurență pe care ați aprobat-o în ianuarie anul trecut, a cerut acest lucru. Principiile largi uh, uh, la care lucrăm vor fi aplicate la acțiunile colective în domeniul antitrust, însă aceasta este numai un aspect pe care îl vom aborda. Și o să vă spun și care sunt câteva din provocările cu care ne confruntăm. Fără îndoială, în final, uh, vom uh, găsi o propunere echilibrată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamnă președinte. președinte. Dau uh, cuvântul uh, domnului Christopher Rock, profesor la Universitatea din Oxford. Are 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să menționez și eu Uh, pentru a mulțumi colegii că sunt profesor și la Universitatea Erasmus din uh, țările de jos. Mi s-a cerut să fac câteva comentarii în legătură cu evitarea acțiunilor colective tipice Statelor Unite în uh, Uniunea Europeană și dacă este bine să existe o asemenea cale de, de atac în Europa. Uh, desigur, în principiu este clar că dacă există un risc, atunci trebuie să existe și o, un asemenea cale de uh, atac. Ar trebui să existe un sistem care să uh, funcționeze. Însă, desigur, acest lucru are implicații asupra uh, politicilor existente. O acțiune colectivă, ca orice alt proces de litigiu, reprezintă o acțiune de aplicare a legii private. Există uh, Uh, diferite opțiuni de aplicare a legii, două opțiuni principale, uh, acțiune din partea autorităților sau din partea uh, indivizilor uh, particulari. Și, în general, uh, sistemul din Statele Unite ale Americii pune accentul pe uh, rolul uh, societății uh, particulare. Americanii nu au încredere în autoritățile publice, nu au încredere mai ales în agențiile federale care uh, sunt considerate a fi uh, sclavii executivului. Pe de altă parte, sistemul european are aceste două aspecte. Public și privat există separat. aceste două sisteme sunt uh, separate de norme specifice. De aceea, acest aspect uh, american a fost destul de străin în uh, sistemul legal european. Cu toate acestea, tribunalele europene uneori Uh, trebuie să uh, rezolve uh, asemenea procese colective, însă mult mai rar decât se întâmplă în Statele Unite ale Americii. În Statele Unite ale Americii, o asemenea opțiune este folosită de fapt ca un aspect de reglementare. Mai multe state membre din Uniunea Europeană au introdus acțiuni colective în ultimii 10 ani, dar acestea sunt foarte folosite foarte rar, mai ales pentru că stimulentele fin- uh, financiare nu sunt suficient de atractive pentru intermediari, pentru avocați. Sistemul american uh, impune în mod intenționat costuri uh, înalte care pentru noi ni se pare a fi prea abuzive. Uh, și teoria uh, din Statele Unite se bazează pe uh, intimidare, pe intimidare legată de uh, costuri care sunt impuse uh, diferitelor uh, afaceri pentru a le opri să încalce legea pe, pe viitor. Pe de altă parte, în Uniunea Europeană există politici care nu se bazează în mod exclusiv pe intimidare. De exemplu, de exemplu regulare, Uh, reglementare bazată pe risc și așa mai departe și alte abordări. După părerea mea, o abordare care să se bazeze doar pe intimidare nu este uh, eficientă și uh, costă foarte mult. Dacă ne bazăm doar pe această uh, abordare, atunci trebuie să impunem foarte, amenzi foarte mari pentru a uh, mări uh, abordarea ex post o abordare ex ante ar fi mult mai eficientă și mult mai ieftină. Dacă se dorește uh, consolidarea și promovarea acțiunilor colective individuale, trebuie să faci două lucruri. În primul rând, trebuie înlăturate obstacolele în calea celui uh, care inițiază o asemenea uh, acțiune și apoi trebuie create stimulente pentru intermediari, pentru avocați care să poată investi, să investigheze Uh, o anumită, într-o anumită cauză. Exact acest lucru se face în sistemul american. Aceste obstacole și aceste stimulente sunt în principiu uh, economice. Există mai multe uh, pârghii care pot fi folosite, niciun cost pentru cel care înaintează acțiunea, uh, comisioane mari pentru avocați, uh, reguli largi despre descoperire și Um, amenzi mari, coordonarea, uh, coordonarea acțiunilor uh, individuale în cadrul unei acțiuni colective. Dacă se introduce una dintre aceste pârghii sau mai multe dintre aceste pârghii, acest lucru va facilita uh, Uh, acțiunile colective, dacă se renunță la ele, acestea vor fi descurajate. Deci cred că nu există o formulă magică, pur și simplu trebuie folosite aceste pârghii dacă îți dorești mai mult sau uh, mai puțin din aceste acțiuni uh, colective. Unele dintre aceste pârghii sunt folosite în statele membre mulți, uh, multe persoane cred că aceste pârghii nu există în Uniunea Europeană. Acest lucru nu este adevărat. Există tendințe clare în unele state membre, de exemplu reducerea ajutorului legal, care este înlocuit cu comisioane de succes pentru avocați. În Regatul Unit, de exemplu, se întâmplă acest lucru. Uh, finanțarea litigiilor prin uh, parteneri uh, terți, că acest lucru deja se întâmplă în finanțarea unor acțiuni colective. Și în cadrul tehnicilor regule, proceduri, proceduri există diferite alte pârghii care pot fi folosite, certificarea din partea tribunalilor, prevederi de opt-in și de opt-out, de notificare, Uh, acceptarea soluționării unui litigiu, uh, acceptarea de către tribunal a comisiunilor plătite avocaților și așa mai departe. Problema este că niciunul din, niciuna dintre aceste pârghii nu pot fi calibrate individual sau împreună. Nu se poate crea un sistem care să pună la dispoziție suficiente uh, clauze de salvgardare și suficient uh, litigii. Uh, fie va fi uh, prea mult, fie va fi prea puțin situația va fi diferită de la sector la sector și de la acțiune la acțiune. acțiune. Dacă folosești mai multe pârghii, vei ajunge la mai multe litigii. Dacă vei folosi mai puține mai puțin, pârghii, atunci mai puține litigii. Și acest lucru deja se observă că se întâmplă în diferite state membre. Din acest punct de vedere, punerea în aplicare a legilor legate de concurență nu este deloc diferită de punerea în aplicare a legilor legate de protecția consumatorilor. Pârghile folosite până la urmă sunt aceleași. Și în această situație uh, puțin nefericită, desigur, trebuie să uh, începem să vedem dacă există alternative. Și există, desigur, alternative. O abordare care se bazează pe acțiuni colective în, despădu- în despăgubire, uh, este o abordare mai veche și cred că există alternative mai moderne. O alternativă, uh, de exemplu, care este folosită în unele statele membre, dar nu foarte mult în domeniul concurenței, implică um, aplicarea uh, legilor particulare, dar nu în mod uh, exclusiv. Diferite studii au uh, arătat că autoritățile de reglementare pot despăgubi uh, în uh, situații în care drepturilor mai multor oameni au fost încălcate, pot face acest lucru foarte repede și foarte eficient dacă au la dispoziție um, competențele uh, necesare. Și posi- această posibilitate va uh, încuraja părțile să negocieze, mai ales dacă uh, există soluții alternative de rezolvare a litigilor și experți în aceste soluții care au uh, expertiza necesară. Există, de exemplu, uh, Um, situația autorității uh, de protejare a consumatorilor în Danemarca și alte autorități din Regatul Unit, unde se încurajează soluțiile alternative de rezolvare a litigiilor și s-a văzut că aceste soluții sunt mult mai eficiente și mult mai uh, ieftine dacă este nevoie de intervenția suplimentară a tribunalelor în cadrul unui uh, sistem, acest lucru ar trebui să fie folosit ca o amenințare pentru a încuraja soluțiile alternative de rezolvare a litigiilor și să nu fie principala soluție la care se recurge. Deci această soluție ar trebui să uh, poată fi folosită doar dacă uh, nu se poate ajunge la o uh, rezolvare alternativă a litigiilor. Această situație deja există în unele state membre și dacă este să rezumăm, avem într-adevăr uh, nevoie de aceste acțiuni colective în, de, în despăgubire. Există foarte bune modalități de a uh, folosi uh, această soluție, dar trebuie să uh, examinăm și alternativele uh, moderne care există. Vă mulțumesc! Profesor. Mulțumesc, domnule Roș, profesor la Universitatea Oxford și profesor în cadrul programului Erasmus. Dau cuvântul uh, domnului Filip Debuc, uh, directorul general Business Europe, are patru minute la dispoziție. Aveți cuvântul, domnule. Perde micro. Mulțumesc, doamnă președinte. President. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei ECON a Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri și pentru că a dat cuvântul uh, unui reprezentant al comunității de afaceri europene. Bineînțeles, trebuie să știți că întotdeauna am fost uh, un suporter puternic al uh, pieței și al legilor concurenței și ale bunelor relații cu uh, comunitatea de consumatori. Încrederea consumatorilor este cheie pentru a atinge acest, uh, acest obiectiv și îmbunătățirea posibilității de acțiuni colective în despăgubire uh, în Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la acest cel. S-au pus mai multe întrebări, dar din cauza lipsei de timp o să mă concentrez pe două dintre ele. În primul rând, ar trebui aceste acțiuni colective în despăgubire să fie folosite ca un instrument pentru aplicarea legii în Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, aplicarea legii trebuie să rămână în mâinile autorităților publice, pentru că acesta este rolul lor și uh, au o poziție mai bună să garanteze un rezultat uh, uh corect ar trebui ca uh, factorii de decizie europeni să nu să evite să transfere această putere uh, de aplicare a legii către sectorul privat, pentru că asta ar uh, însemna mai multe acțiuni în instanță, ceea ce contravine eforturilor multor state membre care încearcă să scadă litigii, numărul de litigii pentru că, din cauza costurilor pentru societate Apoi, uh, aplicarea legii de către sectorul privat ar putea încuraja litigiile abuzive care să se bazeze exclusiv pe uh, interesele financiare ale intermediarilor. Uh, din păcate, aceste acțiuni colective în instanță sunt prea lungi și prea scumpe, în special în cazurile antitrust, și foarte adesea duc la o compensație foarte mică pentru victime. Bineînțeles, uh, asigurarea compensației pentru cei care au suferit uh, nu este sub discuție, nu o punem la îndoială, dar nu împărtășim alegerea Comisiei de a concentra aceste acțiuni, uh, de a se concentra pe acțiuni în justiție. Ați vorbit de aducerea sistemului american în Europa. Toate elementele pe care le-am văzut există sau ar putea să existe. Dacă se stabilește o asemenea acțiune colectivă în instanță la nivel european, va fi dificil să evităm faimoasele elemente toxice care sunt legate de sistemul american. Uniunea Europeană poate să impună aceste acțiuni colective uh, în instanță, dar are și puterea să impună uh, măsurile de salvgardare, cum ar fi uh, opt-out-ul sau cheltuielile juridice sau finanțarea de către o terță parte și așa mai departe, pentru că eu cred că asta este competența statelor membre. O a doua observație pe care vreau să o fac este că ar trebui să ne concentrăm și pe alte soluții și s-a menționat deja, care s-au menționat deja și mă refer aici la uh, mecanismele de rezolvare alternativă a disputelor care uh, reprezintă un instrument mai pragmatic, mai realist din punct de vedere politic și o cale mai eficientă de a oferi compensații, despăgubiri. Și la începutul săptămânii am avut o discuție foarte fructuoasă cu vicepreședintele Reding pe această temă. Pentru că aceste mecanisme pot oferi uh, un, o acțiune rapidă și eficientă din punct de vedere al uh, costurilor și poate îmbunătăți încrederea consumatorilor în uh, uh, piața unică. De aceea, cred că merită să explorăm beneficiile potențiale ale acestor mecanisme alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv pentru cazurile de acțiuni colective în cazurile antitrust și uh, o să vă spun că Business Europe este pregătită să lucreze cu Comisia pentru a ajunge la un instrument în afara instanței care să poată ajuta victimele uh, acestor cazuri antitrust fără ca acestea să se angajeze în litigi. Mulțumesc foarte mult! Uh, Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule director general. Acum am să dau cuvântul doamnei Monique Goins de la BEC sunt foarte încântată că uh, avem uh, printre noi și o femeie, pentru că mă interesează foarte mult egalitatea de gen. Mulțumesc uh, foarte mult. Oricum, Mă bucur că sunt aici nu în calitate de femeie, ci ca reprezentant uh, al consumatorilor să exprim punctul de vedere al celor care sunt victime. Și pentru mine este o provocare să vorbesc în mai patru minute și aș vrea să uh, vă am spus 5 minute? Nu, 4 minute. Uh, avem uh, o poziție care este exprimată și pe uh, site-ul nostru. Uh, ceea ce discutăm pare să fie un concept intelectual, însă de fapt ni se întâmplă în fiecare zi acest lucru. Cu câteva luni în urmă, Comisia a dat o uh, penalizare, o sancțiune de 300 de milioane de euro uh, unei uh, companii de detergenți. Asta înseamnă că fiecare familie din Europa uh, a suferit timp de trei sau patru ani din cauza stabilirii de prețuri și înțelegerilor de preț timp de trei patru ani Uh, sigur că nimeni nu s-a dus uh, în instanță pentru 2 uh, euro cât au pierdut, însă profiturile au fost foarte mari pentru compania de detergenți, de aceea s-a dat această sancțiune. Mesajul nostru este foarte simplu. Cineva a fost victima unui comportament anticoncurențial și persoana trebuie despăgubită consumatorii trebuie să aibă o serie de instrumente la dispoziție ca să poată să obține despăgubiri, compensări. Uh, prima, primul instrument este o înțelegere amiabilă cu uh, companiile după ce a fost uh, dată această sancțiune companiei de detergenți, am încercat să stăm de vorbă cu reprezentanții acestea să vedem dacă au ajuns la o înțelegere amiabilă cu consumatorii și nu o făcuseră. Sigur, este un instrument bun însă pentru a oferi uh, despăgubiri uh, uh, consumatorilor, însă în acțiunile colective astfel de instrumente nu sunt cele mai bune. Executarea poate să fie însă un astfel de instrument. Autoritățile au mai multe instrumente la dispoziție, iar consumatorii nu pot să se bazeze întotdeauna pe inițiativa autorităților publice pentru a iniția astfel de acțiuni colective. Deci acțiunea colectivă este numai un instrument din această cutie de unelte pe care le avem la dispoziție, această trusă de instrumente. Aș dori de asemenea să mă refer și la Uh, sindromul uh, acțiunilor colective în Statele Unite. Sunt mituri în legătură cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Avem uh, contacte periodice cu colegii din America și ne arată că au fost identificate soluții în Statele Unite atunci când este vorba de șantaje pentru a ajunge la o soluție, la o rezolvare. În acest context, noi dorim ca Uniunea Europeană să ofere legislație statelor membre pentru ca astfel de acțiuni colective să fie posibile pentru consumatori. Asta înseamnă că organizațiile consumatorilor ar trebui să aibă o poziție, trebuie să aibă instanța, trebuie să aibă o, uh, o posibilitatea de a da o soluție opt-in sau opt-out Uh, unor uh, optinuri nu este uh, valabil, ca în cazul detergenților, apoi trebuie să se facă sarcina probei și de multe ori trebuie să fie un acces facilitat la dovezi și trebuie să existe o finanțare adecvată a acestor instrumente. Și pentru a încheia, considerăm că este uh, Uh, consecvent de a avea și coerent de a avea principii comune la nivelul uh, Uniunii Europene. Există uh, trăsături specifice fiecărui sector legate de protecția mediului, a datelor personale. O legislație care să cuprindă absolut totul ar fi un coșmar. Este ultima mea frază am uh, cerut astfel de acțiuni uh, colective, dar vrem mai degrabă principii comune uh, combinate cu o legislație adecvată. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumesc! Ați ascultat poziția experților, totul a fost cât se poate de clar și interesant. Acum o să-l rog pe domnul Schwab, raportorul, dacă dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor experților și vicepreședintelui Comisiei pentru contribuțiile lor foarte interesante. Cred că există un consens tot mai mare în cadrul Parlamentului, în sensul că trebuie să uh, elaborăm niște principii comune în Europa în ceea ce privește aceste acțiuni uh, colective, care deja există și în statele membre. Și aș dori să-l întreb un lucru pe Christopher Hodge. De ce Um, sistemele care există deja în statele membre de uh, acțiuni colective, deci acestea nu au funcționat foarte bine până în acest moment. S-a tot dat uh, acest exemplu că aceste instrumente nu sunt foarte străine pentru sistemul european, dar din câte știu eu nu există un proces uh, marcant care să ne arate cum funcționează acest lucru. Apoi, um, în ceea ce privește uh, instrumentele orizontale. Eu doresc să-i mulțumesc vicepreședintului Almunia pentru că se referă la specificitățile uh, sectoarelor. Și acestea nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. Există uh, programe care funcționează foarte bine și acest lucru se bazează pe, fapt, pe uh, faptul că cel care începe o asemenea acțiune este sigur de uh, Uh, faptul că documentele sunt uh, sigilate, că nimeni nu, nu, nu va avea acces la ele și cred că este în uh, interesul consumatorilor dacă acest lucru se păstrează, dacă ținem seama de specificitățile fiecărui sector. Și ar trebui să vă întreb, domnule Almunia, ce veți face? Ați auzit care, care sunt criticile aduse unui instrument orizontal. Deci, ce veți face pentru a păstra toate aceste elemente caracteristice fiecărui sector? Și apoi, în ultimul rând, cred că în acest moment pentru noi toți este foarte dificil în ceea ce privește acțiunile colective să găsim o poziție comună. Criza economică a afectat toate întreprinderile și trebuie să evităm să supunem mai multe poveri pe umerii întreprinderilor europene, deci, după părerea mea, ar fi bine să avem o abordare mai uh, grijulie și mă bucură faptul că Uh, comisarul, domnul comisar Almunia uh, este, consideră că acest principiu al follow-on merge în direcția bună. Uh, trebuie să fim atenți să nu, să nu ducem la crearea mai multor costuri. Aș dori să-l întreb pe Filip de Buc următorul lucru și pe doamna Goyens. Este vorba de aceste pagube care sunt distribuite pe Uh, foarte mulți, uh, asupra foarte multor uh, consumatori. Nu toată lumea a păstrat chitanța pentru detergentul pe care l-a cumpărat pentru a, a dovedit că a suferit o pagubă. Um, ce se întâmplă cu uh, amend, amenda care a fost uh, încasată, de exemplu? Se ajunge cu, aceasta ajunge la uh, state sau ce se întâmplă cu ea? Am uh Idilcu Galpelski wypozi... Uh, încă uh, domnul Galpels vrea să pună întrebări, dacă sunt și alți membri, dacă nu, o să dau uh, cuvântul intervenienților. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc că ne-ați oferit această ocazie. Uh, ocazia de a lua parte la această uh, audiere care a fost organizată de dumneavoastră, pentru că e un subiect extrem de important. Ca economist aș vrea să am o abordare mai pragmatică. Am auzit în prezentări care sunt instrumentele uh, care ar putea exista și vorbim despre abordări sectoriale care ar fi posibile. În Ungaria, Aproximativ 400.000 de familii au fost afectate de uh, sistemul de ipoteci și foarte multe familii au uh, suferit pagube din această cauză. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii ani și familiile au crezut că atunci când uh, iau o ipotecă într-o monedă străină, uh, acest lucru ar fi avantajos pentru ei, dar băncile nu le-au oferit consumatorilor informațiile necesare. Deci consumatorii nu au primit informațiile de care aveau uh, nevoie. Aș putea formula asta altfel și aș putea spune că până la urmă consumatorii au fost induși în eroare de către bănci și băncile au continuat să modifice unilateral contractele și toate costurile tot impactul costurilor au fost, a fost transmis către uh, cei care s-au împrumutat, către clienți. Și aici mă gândesc la uh, acțiunile colective pentru consumatori sau pentru stat. Ar, uh, s-ar putea aplica o asemenea măsură într-un asemenea caz? Aș fi curioasă să aflu părerea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Feio. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu queria também agradecer a presença dos, dos convidados nesta, nesta audição. Eu queria... Muito Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, și mulțumesc și experților. Am de făcut doar câteva observații. O să Iau un exemplu pe care îl știu din uh, țara mea, din Portugalia, unde există un instrument care este extrem de similar cu instrumentul despre care uh, discutăm aici. Este acțiune populară, o acțiune de grup. Este un sistem incomplet, nu e perfect, au existat și probleme tocmai din natura sistemului. Și la ce fel de probleme mă refer? În primul rând, identificarea persoanelor care într-adevăr au suferit pagube, care au fost afectate. A doua problemă este uh, stabilirea sumelor pentru despăgubiri. În al treilea rând, lucru care este întotdeauna relevant, instanțele au foarte multe procese pe rol și au foarte mult de lucru uh, și de aceea presiunea la care sunt supuși judecătorii nu este foarte utilă atunci când vorbim despre acest uh, sistem. Cum rezolvați asemenea probleme? Nu ar trebui să ne gândim poate la uh, mecanismele alternative de rezolvare a disputelor sau arbitrare, pentru că există avantaje pentru aceste tipuri de proceduri. Nu vrem să avem o cultură prea litigioasă, toată lumea să dea pe toată lumea în judecată fără discriminare. Pentru că acest lucru nu ar fi o idee bună și uh, mai am încă o întrebare de adresat. Atunci când vorbim despre uh, dispute legată de impozite, în Portugalia avem o medie de 10 uh, ani de, pentru judecarea unor cazuri legate de impozite și avem un program care necesită folosirea arbitrajului pentru disputele de acest gen și mă întreb dacă nu ar trebui să, le folos- să folosim această procedură. Și în aceste cazuri mulțumesc. Mulțumesc, domnule Diedon. Îi dau uh, cuvântul doamnei Rapti. Mulțumesc, uh, nu sunt uh, membra a Comisiei Econ, ci uh, sunt membra a Comisiei Piața Internă, care va elabora un aviz uh, pe această temă, acțiuni uh, colective, că de data colective. Am uh, impresia că avem, suntem oarecum înclinați să ne concentrăm pe aceste acțiuni colective. Însă nu m-am simțit foarte în largul meu când l-am auzit pe domnul profesor când a spus că acest instrument este oarecum uh, caduc. Cred că fiecare instrument poate să dea roade uh, în funcție de modul în care îl utilizăm. Uh, instrumentele de rezolvare alternativa disputelor uh, constituie un instrument uh, modern care ar putea să fie utilizat uh, în paralel cu acțiunile colective. Deci asta ar putea să constituie o primă etapă pentru rezolvarea acestui tip de Uh, situații. Însă cred că trebuie să ne folosim în continuare de acțiunile colective, pentru că în Europa nu sunt numai marile întreprinderi, mai există și consumatorii și IMM-urile. Aș vrea să îl întreb pe domnul Almonia. Uh, știu că uh, principalele competențe rezidă în domeniul uh, concurenței, un domeniu care mă interesează foarte mult. Oare am putea să combinăm ambele într-un, uh, într abordare orizontală? Mulțumesc, domnul Schmidt. Altcineva? Domnul Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Și eu sunt poate puțin subiectiv pentru că am fost în uh, favoarea acestui tip de acțiuni colective de mulți ani încoace și ele au fost blocate de multe ori, ceea ce este păcat. Ascultând la ceea ce a spus reprezentanta Business Europe, ați accentuat faptul uh, că există o piață internă finalizată, dar ea are nevoie de astfel de acțiuni. Vreau să vă întreb de ce vă este teamă de uh, faptul că cetățenii, omul de rând, ar putea să, să ni se alăture. Există exemple foarte bune în Statele Unite în acest sens și cred că astfel de situații să nu apară în uh, Europa. Dar dacă nu unim toate uh, forțele, cred că niciodată nu o să ajungem la o piață uh, unică, completă, finalizată. Președinta, mulțumesc. Acum dau cuvântul experților uh, uh, noștri, dar uh, pentru că domnul Filip de Buc, directorul general al lui Business Europe, trebuie să ne părăsească la ora zece, o să îl rog să intervină primul. Deci să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate, domnule director general când va vorbi domnul comisar, eu deja voi fi plecat. Thank you also to Vice President. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și domnului vicepreședinte al Comisiei pentru posibilitatea care mă dă să iau cuvântul acum. Desigur, Andreea Schwab a pus o întrebare legată de micile daune cauzate multor oameni. Este un element cheie când discutăm de concurență. Noi suntem uh, îngrijorați tocmai din acest motiv de acțiunile colective pentru că sunt, acest lucru este foarte important despre cum, despre ceea ce privește gestionarea acestor cazuri. Dacă este să ne uităm la uh, amenzi, acestea se bazează pe profitul făcut. Deci există deja o compensare a publicului larg. Trebuie să ținem cont de acest lucru pentru... Nu știu care sunt detaliile cazului prezentat de Monic, dar nu pot imagina că milioane de oameni Uh, vor fi despăgubiți pentru că acest lucru va avea efecte negative pentru toată lumea. Apoi, în ceea ce privește băncile, din câte știu eu, există deja foarte multe acțiuni colective împotriva băncilor, mai ales în urma crizei financiare din 2007-2008 și totul se desfășoară pe baza um, regulilor na- uh, naționale. Vom vedea care sunt rezultatele acestor acțiuni, însă este vorba de proceduri care vor dura foarte mult timp și va trebui să așteptăm uh, rezultatele. Um, în ceea ce privește uh, situația din Portugalia. Este un exemplu foarte bun de despre cum nu ar trebui să facem uh, lucrurile. și, și președintele Comitetului uh, din Portugalia, care se ocupă de uh, punerea în aplicare eficientă a acestui sistem. Și am văzut cât de dificil este să pui în aplicare aceste proceduri și care pot fi așa numitele efecte toxice. Acum, dacă acțiunile colective sunt uh, învechite, ce spunem NOM este că poate ar fi mai bine să începem cu aceste sisteme alternative de soluționare a litigiilor și să vedem cum putem compensa pe cei care trebuie să fie compensați. Și domnule Schmidt, pe noi nu ne îngrijorează, nu ne temem de oamenii care, se, care își pun uh, uh, forțele la un loc, dar pe noi ce ne îngrijorează sunt uh, repercursiunile unui asemenea sistem bazat pe acțiuni colective. Nu aceasta este intenția noastră. Noi am discutat cu fostul uh, comisar res- uh, responsabil pentru concurență uh, Deci noi suntem, uh, nu ne dorim să intrăm în acest uh, sistem și am dori să începem cu sistemele alternative de soluționare a litigiilor care presupun oricum un angajament puternic din partea comunității uh, societăților. Și astfel am ajunge la un rezultat. Vă mulțumesc. Acum, domnul vicepreședinte al Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi începe uh, prin a răspunde întrebării care mi-a fost adresată direct de domnul Schwab. Care sunt caracteristicile uh, dreptului legat de concurență și cum legăm uh, punerea în aplicare de către autoritățile publice a regulilor de concurență cu acțiunile colective și cu compensările uh, pentru victimele încălcării uh, legislației în acest domeniu. Eu m-am referit la acest lucru în introducerea pe care am făcut-o. Compensarea poate avea loc și, de fapt, are loc în mai multe state membre, în diferite moduri prin uh, intermediul unor acțiuni individuale. Există uh, societăți individuale care merg în instanță, deoarece își doresc să fie compensate de către alte uh, societăți care s-au organizat într-un cartel sau care au dus la apariția unor daune ca urmare a încălcării regulilor de concurență și, în anumite cazuri, asemenea acțiuni individuale, care, uh, desigur, sunt foarte scumpe pentru cel care le inițiază, pot fi uh, înaintate doar de către o societate. Este foarte rar ca o persoană fizică să aibă la dispoziție mijloacele financiare necesare și își asumă riscul să inițieze o asemenea acțiune. Desigur, un asemenea caz poate exista, însă nu este, nu se întâmplă uh, des societăți uh, mari au acest drept și au și mijloacele de a-l exercita. Întreprinderile mici și mijlocii care au fost victimele unui uh, cartel sau o persoană fizică care a fost victima acțiunii unui cartel, 99 sau 99,9% dintre aceste victime nu au mijloacele de a iniția o asemenea acțiune. Aici se pune întrebarea, este posibil să organizăm acțiuni uh, colective pentru a se obține despăgubiri. Autoritățile publice, în momentul în care hotărăsc că trebuie impusă o amendă după o încălcare a drepturilor, nu, are, nu au ca obiectiv compensarea victimelor. Obiectivul nostru este de a intimida pe cei care au încălcat legea și uh, să intimidăm pe cei care ar fi tentați să facă acest lucru pe viitor. Noi nu putem să compensăm victimele în momentul în care uh, hotărâm impunerea unor amesteci. Deci există două lucruri diferite. Legislațiile naționale și situația din statele, statele membre este diferită, acolo există diferite modalități. În anumite cazuri, așa cum a spus domnul profesor Hodges, au existat anumite evoluții care pot fi considerate a se apropia de sistemul care există de cealaltă parte a Atlanticului. Dar știm că, cel puțin pe continentul european, sistemul nostru legal nu se potrivește cu acțiunile, cu procedurile care sunt posibile în Statele Unite ale Americii. De aceea, pe de-o parte, trebuie să găsim anumite principii pentru acțiunile uh, colective uh, și în sectorul uh, concurenței pentru a încerca să creăm niște principii comune la nivel comunitar și desigur unul dintre aceste principii ar trebui să fie un angajament clar de a evita orice fel de abuz uh, despre care știm că au existat și există în continuare în sistemul din uh, Statele Unite ale, Amer- uh, ale Americii. Eu sunt mult mai optimist decât domnul Debu. Dumnealui are o părere uh, clară legată de propunerea uh, mai veche. Noi, după o consultare largă uh, publică, acum tocmai uh, încercăm să elaborăm aceste uh, principii comune. Uh, Colega mea, Vivian Redding, a participat la o diere înaintea pauzei de, va- de vară și a spus același lucru. Noi, Comisia, uh, eu, uh, colega Redding, domnul Dali, lucrăm la uh, prezentarea acestor principii comune după o, o consultare publică largă. Majoritatea participanților, actorilor interesați, care au fost consultați sunt de acord că trebuie să găsim aceste principii comune. Încă nu am decis care va fi următorul pas uh, în ceea ce privește acțiunile colective. Vom ajunge, desigur, la o decizie internă în cadrul Comisiei pe marginea acestor uh, principii, le vom publica în cadrul unei comunicări și în cadrul acestui dialog, care încă nu s-a încheiat în, uh, cadru, în comisie, vom sublinia uh, această idee că principiile respective trebuie ținute, trebuie să se țină cont în cadrul statelor membre de ele. Și unul dintre colegii dumneavoastră, domnul uh, Lene, Uh, s-a referit la necesitatea existenței unui instrument uh, orizontal în uh, Uniunea Europeană. Noi nu discutăm despre acest lucru, discutăm despre principii. Acum, în ceea ce privește caracteristicile uh, con- sectorului concurențial și compensarea victimelor, noi trebuie să ne gândim la compensare nu doar în urma unor acțiuni colective, dar uh, provocarea cu care ne confruntăm acum se referă mai degrabă la acțiuni individuale de îndespăgubire. Știm că există unele caracteristici pentru care este nevoie uh, de legiferare. Și nu mă refer aici la o legislație uh, în ceea ce privește acțiunile colective, ci la legislație în, în general de compensare a, a indivizilor. Care ar fi elementele unei asemenea legislații. Am menționat câteva în prezentarea mea și voi insista asupra unui aspect. Uh, publicarea um, uh, informațiilor pe care le avem în cadrul unei acțiuni în, uh, îndreptate împotriva unui cartel. Aceasta este cea mai bună modalitate să găsim, să stabilim um, potențială existența unui cartel deoarece uh, societăți ne prezintă documente și dovezi în sensul existenței unui cartel. Dacă, dec- dacă declarăm că informațiile uh, primite de la acești inițiatori pot fi făcute publice și transmise tuturor care uh, doresc să uh, uh, inițieze o acțiune, atunci vom pierde, pentru că nu vom mai uh, primi niciun fel de informație pe viitor. Deci trebuie să protejăm aceste informații. Există o uh, decizie a Curții Europene de Justiție care se referă la un caz din Germania și care cere foarte clar uh, legiferare în acest domeniu. Uh, Curtea de Justiție spune că știe foarte bine că există uh, principiul uh, protejării acestor informații, dar nu există un temei juridic pentru acest lucru. Deci Curtea de Justiție ne cere să luăm niște măsuri legislative din acest punct de vedere și pot să vă spun și alte exemple uh, în ceea ce privește acțiuni uh, individuale sau colective de, de compensare în urma unor încălcări a drept, dreptului concurențial. Deci acestea sunt măsurile legislative la care mă gândesc eu și, după părerea mea, trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește principiile acestui sistem la sfârșitul uh, anului și înainte de a face propunerea legislativă. Însă este vorba de o nouă propunere. Vă rog, uitați vechea propunere pe care Comisia nu a adoptat-o. Nu a adoptat-o în anul 2009. Acum, în ceea ce privește uh, uh, rezolvarea alternativă a litigilor, după părerea mea, într-adevăr, este o, un mecanism foarte bun. Dar uh, după modesta mea uh, părere, nimeni nu poate spune unui cetățean sau unei societăți nu ai dreptul să mergi în instanță să cer drepturile. Există modalități de a fi evitate întârzierile, de a evita proceduri complexe, dar după Uh, părerea mea, după cunoștințele mele juridice, nimeni nu poate fi oprit să facă acest lucru. Nimeni nu îi, se, nu îi se poate pune în față un obstacol uh, pentru a merge în instanță dacă uh, un drept este încălcat. Deci sprijin într-adevăr aceste uh, mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor, dar acestea nu ar trebui să reprezinte singurul, uh, singura modalitate. Desigur, poate fi o modalitate mai rapidă, mai eficientă decât altele, dar în, uh, așa, în cazul în care uh, doamna Moens a menționat, dacă nu se ajunge la o, la o înțelegere amicabilă, amiabilă, atunci se poate ajunge la, cea la cealaltă soluție. A mai fost pusă o întrebare care, după părerea mea, nu se referă la uh, concurență, uh, situația din uh, Ungaria legată de creditele ipotecare. Din punctul meu de vedere, există două aspecte relevante aici. Pe de o parte, uh, protecția consumatorilor, pentru a-i ajuta pe cei care au contractat un credit ipotecar în trecut și, pe de altă parte, dacă nu mă înșel, autoritățile de reglementare de supraveghere a sistemului financiar, ar trebui ca în timp să fi fost capabil să avertizeze cetățenii asupra riscurilor pentru cetățenii dintr-un stat, să contracteze un credit uh, ipotecar în francelvețieni elve- sau în altă uh, valută străină, deoarece um, rata de schimb până la urmă nu îi va ajuta pe ei banca va spune, uite, ai, ai uh, semnat acest contract, deci este problema ta. Deci, după părerea mea, sunt aceste uh, două aspecte, protejarea consumatorilor și reglementarea sectorului financiar. După părerea mea, dacă am înțeles bine întrebarea, acest lucru nu se leagă de concurență. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați fost foarte clar și ați avut uh, o poziție foarte cuprinzătoare. Uh, vă urez uh, ca împreună cu colegii doamna Reding și domnul Dali să găsiți o soluție inteligentă care să evite cazurile mm, care se întâmplă în Statele Unite și să asigure totuși o protecție consumatorilor. Domnul comisar, vă pot asigura că va fi o soluție inteligentă. Nu știu cât de mult va ajuta consumatorii. O să-i dau acum cuvântul domnului profesor Hodge pentru a răspunde la întrebările care au fost puse. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, vreau să-i răspund domnului Schwab. Multe state membre au introdus aceste acțiuni colective. Din motivele pe care le-am explicat, există controle tehnice și stimulente financiare în cadrul unui sistem uh, juridic național. Multe dintre modelele uh, naționale pentru aceste acțiuni colective au um, controle tehnice diferite, stimulantele financiare sunt diferite și multe state membre sunt uh, uh nu vor să încurajeze uh, litigații excesive și atunci stimulante stimulantele financiare nu sunt suficient de mari. Și, așa cum am spus, dacă prin diverse pârghii încurajezi aceste stimulante financiare, vei vedea că nu vei avea uh, doar mai multe litigi, ci mult prea multe. Multe dintre cazurile pe care le-am văzut și suntem abia la început, dar putem analiza istoria a ceea ce s-a întâmplat în diverse state membre, cum ar fi uh, Suedia sau uh, Regatul Unit, arată că aceste cazuri durează prea mult și de aceea sunt foarte scumpe. Și asta nu ar trebui să fie o surpriză, pentru că multe dintre uh, instante, cu uh, excepția Germaniei, acolo unde litigiile sunt foarte eficiente și uh, ieftine, nu dar nu încurajează acțiunile colective. Majoritatea sistemelor durează prea mult și sunt prea scumpe pentru cererile individuale și nu să fim, n-ar trebui să fim surprinși uh, dacă instanțele rezolvă aceste cazuri în um, procese lungi, prelungite și uh, uh, scumpe. Și asta nu o să rezolve nici problemele pieței, nici problemele consumatorilor. A doua observație, ce înseamnă depășit și ce nu e depășit. Acțiunile colective nu sunt depășite, ci esențiale. Ceea ce am spus eu este că acțiunile colective reprezintă o pârghie de modă veche. Avem nevoie de un sistem modern, integrat, care să integreze un prim pilon, și anume reglementare, controlul reglementare, prin reglementare, un al doilea pilon, instanțele, prin acțiunile colective, dar nu vrem să le încurajăm pentru că sunt lungi și costisitoare din cauza avocaților, dar cu acești doi piloni poți să stimulezi la mijloc mecanismele uh, de rezolvare alternativă a disputelor. Și putem crea sisteme noi alternative și multe state membre fac acest lucru, în special în domeniul uh, consumatorilor. Am înțeles că se întâmplă și în uh, domeniul concurenței. Deci stimularea răspunde la um, observația făcută de doamna Goens și anume de ce ar trebui oamenii să folosească aceste mecanisme alternative. Deci putem avea un sistem integrat care să încurajeze la propriu un sistem foarte eficient, un mecanism foarte eficient de rezolvare alternativă a disputelor. Și ajung la a doua observație făcută de doamna Goens. Dacă folosești primul uh, pilon singur, deci cel de reglementare, acest lucru este, acest proces este foarte scump. La fel, dacă folosești al treilea pilon de unul singur, și anume acțiunile colective în instanță. Și acesta este un proces foarte scump. Deci, trucul este să avem un sistem integrat cu toți acești trei piloni, astfel încât agențiile de reglementare să aibă niște puteri pe care probabil nu vor fi nevoiți să le folosească, dar care ar forța discuții și soluții, așa cum au făcut, așa cum s-a întâmplat în Danemarca și în alte câteva state membre. Să folosim uh, puterea instanțelor, dar să nu permitem avocaților să recurgă la asta în primă instanță. Și spre exemplu, în uh, domeniul concurenței să copiem uh, tehnicile folosite în acțiunile colective uh, în acest moment pe pilonul 2. Deci facem uh, cercetări extinse pe mecanismele de rezolvare alternativă a disputelor în acest an. Ele vor fi publicate până la sărbătorile de Paște anul viitor și trebuie să știți că există foarte multe bune practici, doar că ele nu sunt cunoscute. A treia observație este că am o problemă cu atitudinea uh, Direcției Generale pentru Concurență din acest moment, pentru că face o separare între abordarea de aplicare a legii care se uh, bazează pe descurajare și pe amenzi și lasă în seama a piețelor uh, aplicarea privată, și anume despăgubirile și restituirile de fonduri. Dacă avem un sistem de aplicare a legii, atunci cred că trebuie să reanalizăm, să reevaluăm întreaga politică de uh, aplicare a legii și să se integreze cele două aspecte, public și privat, pentru că altfel nu putem fi siguri că consumatorii au o uh, măsură, au o modalitate de a-și solicita despăgubirile. Pentru că nu există niciun fel de garanție că piața se echilibrează singură și că cei care au încălcat legea uh, vor uh, plăti despăgubirile prin amenzi. În mod uh, inerent, piața în mod clar nu o să fie uh, dezechilibrată, dar nu o să se echilibreze singură. Uh, luna aceasta am uh, publicat un articol cu multe diagrame în care am explicat totul foarte clar, dacă îmi permiteți să fac un pic de reclamă. Și uh, spuneam acolo că trebuie să avem o reevaluare clară a politicii de uh, aplicare a legii, care să nu fie bazată exclusiv pe descurajarea uh, persoanelor care s-ar putea face vinovate de aceste acțiuni. Deci să nu mai avem doar uh, instanțele sau doar uh, agențiile de reglementare, ci și aceste mecanisme alternative, astfel încât să avem uh, rezultate bune. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Goens. Mulțumesc foarte mult. În această dimineață am auzit de mai multe ori că oferirea de acțiuni colective ar crește numărul de litigi, dar eu cred că este o perspectivă greșită. Pentru că asta înseamnă că ați paria pe faptul că victimele individuale nu merg în instanță. Mie nu mi se pare că este o dovadă de dreptate. Un sistem bun de acțiuni colective scade numărul de litigi, pentru că cazurile se unesc și o singură instanță se ocupă de mai multe cazuri similare. Asta înseamnă un singur expert în loc de sute de experți. Uh, și ca exemplu vă, da, vă dau uh, cazul mediatorului din Franța care se ocupă de uh, între 500 și 1200 de victime. Deci dacă ai 500 de procese pe rol, în mod clar uh, suprasoliciți sistemul juridic. Uh, în cazul Ungariei vorbeam de sute și mii de familii care au suferit uh, despăgubiri, dar dacă fiecare se duce pe cont propriu în instanță, bine, toată lumea spune nu, nu vor face asta, dar uh, eu cred că într-un sistem juridic uh, corect ar trebui să oferi această posibilitate de despăgubire victimelor. Al doilea element, Portugalia. Cineva trebuie să-i spună domnului De Buc că din uh, punctul nostru de vedere, practica portugheză este printre cele mai bune din Europa. Este un sistem creativ, uh, foarte corect și funcționează foarte bine. Nu a dus la niciun faliment al niciunei uh, întreprinderi, există deja de câteva decenii și poate se, se ocupă de 20-22 de, de cazuri și uh, instanțele au fost foarte creative și ajung astfel la întrebarea domnului Schwab. Uh, ce faci cu uh, pagubele prea mici sau ce faci atunci când uh, consumatorii nu pot, fi, nu pot dovedi că au fost uh, victimizați. În, Portuga- în Portugalia a existat uh, problema uh, um, companiei de telecomunicații care a uh, cerut uh, tarife mult prea mari și instanța a decis că toți clienții companiei respective vor avea minute gratuite în mai multe weekenduri. Deci asta este o soluție creativă de a compensa victimele fără a încerca să găsești uh, uh, pagubele individuale. Și cred că dacă există o problemă în cuantificarea victimelor și pagubelor individuale, ar trebui să existe posibilitatea de a avea o compensație globală și acest lucru nu ar trebui să fie transferat către bugetul de stat, așa cum a spus domnul Schwab, pentru că atunci există riscul că fondurile vor fi folosite pentru a ajuta băncile aflate în dificultate și nu asta e ideea. Dar ar putea fi transferate într-un fond ca, din care să se financeze apoi acțiunile colective viitoare. Deci acesta ar putea fi un sistem posibil. În ceea ce privește cazul din Ungaria, nu este un caz legat de concurență, dar este tipul de uh, pagube colective pe care le-am identificat și care, pentru care în momentul de față nu există un sistem de acțiuni colective. Și asta este în conformitate cu solicitarea noastră. Ar trebui ca victimele respective să aibă posibilitatea să meargă împreună în instanță. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți uh, uh, cuvântul să răspundeți uh, și pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule Gozes. Un răspuns rapid la ideile pe care le-a expus profesorul Hodges în legătură cu atitudinea uh, DG Competition nu e vorba de DG Competition, ci este vorba de uh, Comisia Europeană și de tratatele comunitare. Am spus că este important să existe o legătură uh, adecvată între executarea în domeniul uh, public și privat. Indiferent dacă e vorba de acțiuni colective sau individuale, trebuie să existe o legătură uh, și, într-adevăr, nu este o întrebare ușoară. Toate contribuțiile pe care le-am uh, primit sunt uh, legate de această întrebare. Cum putem să uh, combinăm uh, executarea în domeniul public și uh, privat a acestor uh, hotărâri? Poziția mea poziția Comisiei Europene este că prin recunoașterea provocării cât se poate de importante de a asigura compensări, o cale de atac pentru încălcări ale legii concurenței, acest lucru permite uh, grupurilor colective să fie uh, despăgubite, însă aceasta nu poate să fie utilizat pentru a slăbi Uh, aplicarea uh, legii concurenței. Nu poate să fie folosit pentru a slăbi posibilitățile Comisiei de a primi informațiile de care are nevoie pentru investigațiile sale și pentru a adopta uh, o hotărâre cât mai eficientă și mai înțeleaptă, astfel încât să îi descurajeze pe cei care ar putea fi tentați să încalce legea. Și uh, acest aspect de descurajare este foarte important. Dacă suntem pe o autostradă și limita de viteză este 120 de km uh, pe oră, descurajarea uh, încălcării regulilor traficului uh, este foarte importantă. Discuțiile cu companiile de asigurări uh, și cu autoritățile uh, care anchetează accidente pe uh, autostrăzi, aceste discuții sunt importante ulterior, dar descurajarea este un element esențial. Nu pot să înțeleg poziția celor care au spus Uh, să nu ne adresăm instanțelor, ci uh, rezolvării alternative a disputelor. Președintele, mulțumesc domnule comisar. Mulțumesc celor care au intervenit uh, pentru a face lumină, a face mai multă lumină în legătură cu aceste întrebări importante cunoaștem acum mai multe aspecte și astfel uh, Parlamentul uh, va putea să ajungă la hotărâri uh, inteligente. Reamintesc datele pentru depunerea amenamentelor, 27 septembrie la ora 5, 17. Primele discuții vor avea loc pe 11 octombrie, votul în Econ pe 17 octombrie și votul în plenară sesiunea decembrie Strasbourg. Mulțumesc! Și o să continuăm acum cu uh, ordinea de zi. Uh, Andreea Schwab este cu adevărat vedeta acestei dimineți. Uh, el uh, este uh, pe cale uh, de uh, a avea o poziție dominantă pentru că se ocupă de toate uh, dosarele antitrust. Bien, donc nous abordons maintenant... Așadar, abordăm acum raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Raportorul, așa cum am spus, este Andreas Schwab. Îi dau așadar cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc pentru cuvintele prietenoase, însă, dragă Jean-Paul, te pot asigura deja de pe acum că uh, registrarea din mass media în ceea ce privește uh, raportul de concurență uh, făcut de comisie nu se va apropia de atenția de care s-a bucurat pachetul de șase măsuri. Um, mulțumesc pentru aceste cuvinte, dar cred că nu este nevoie. Este într-adevăr vorba de al 40-lea raport referitor la concurență pe care îl discutăm acum Domnul comisar Almunia ne-a atras atenția asupra faptului că abia anul următor ar trebui să fie uh, aprobat. Deci, între aprobarea de la uh, din Parlament și raportul Comisiei trec doi ani. Noi ne-am uh, hotărât împreună cu raportorii din umbră că trebuie să punem capăt acestui sistem uh, pentru a putea reacționa mai repede la raportul prezentat de comisie. În raportul anual este vorba de trei uh, aspecte. În primul rând, controlul ajutorilor de stat de către comisie, apoi legislația referitoare la carteluri și apoi, al treilea aspect, dialogul concurențial cu Comisia Europeană. În ceea ce privește controlul ajutoarelor de stat, un punct central în raportul Comisiei se referă la ajutoarele acordate sectorului bancar în ultimii ani, în ultimul an. Noi am salutat în mod uh, expres uh, anunțul Comisiei legat de reguli speciale de salvare și de orientări uh, pentru acest sector, pentru ca cetățenii să aibă încredere ca fondurile investite în bănci Uh, să fie folosite tocmai pentru a crea până la urmă instituții bancare care să poată da credite, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii. Apoi, uh, regimul uh, temporar și tranzițional prevăzut pentru bănci a fost foarte important în perioada de criză, însă nu ar trebui să fie prelungit la nesfârșit. Trebuie să fie foarte clar din ce moment uh, Uh, ajutoarele de stat uh, puse la dispoziția diferitelor sectoare uh, nu vor mai fi acordate și care sunt condițiile pentru acordarea acestor ajutoare de stat. Apoi, în ceea ce privește cartelurile, în, și în legătură cu discuția pe care am avut, am avut-o astăzi cu acțiunile colective, s-a spus deja foarte mult lucruri, deci nu voi mai adăuga foarte multe lucruri. Aș dori să mă refer la un lucru amintit de profesorul Hodges. Uh, el a tras atenția că în principiu, că în principiu uh, un sistem pe trei piloni cu pe trei piloni cu un prim, uh, prim pilon autoritățile publice, controlul autorităților uh, publice, al treilea pilon acțiunile um, în justiție și în mijloc lipsește un uh, element care să pună la dispoziție atât consumatorilor cât și societăților un instrument um, lipsit de birocrație și mai uh, eficient. Noi am cerut pur și simplu și în raportul nostru uh, acest lucru. Comisia, înainte de a lua o hotărâre de descurajare, să dea uh, posibilitatea cartelurilor să caute uh, victimele și să le compenseze. După părerea mea, acest lucru ar fi mult mai bine pentru consumatori, ar fi o cale mult mai uh, ieftină și mult mai eficientă uh, decât calea uh, care ar fi urmată în urma unei acțiuni în instanță. Acesta ar fi un punct foarte important. Apoi, pe de altă parte, în raportul nostru noi propunem ca regulamentul 1-2003 să fie completat, uh, să fie completat cu o formulare mai uh, exactă uh, în ceea ce privește calcularea amenzilor. Există și alte propuneri mm, legate, alte propuneri legate de modificarea regulamentului 1-2003, mai ales um, aspectul legat de întrebările puse de mai multe întreprinderi Uh, despre cum ar putea să plătească amenziile stabilite de comisie. Incapacitatea de plată este folosită din ce în ce mai uh, des și politica de, de stabilire de amenzi a comisiei pur și simplu arată, se pare că nu funcționează foarte bine, pentru că dacă nu, uh, nu ar exista atât, atât de multe întreprinderi care întreabă dacă pot folosi acest principiu al incapacității de plată. Există și alte puncte din uh, acest domeniu al cartelurilor la care nu doresc să mă refer, dar aș dori să atrag atenția asupra cooperării internaționale din acest domeniu, care este foarte importantă deoarece uh, societăți din Statele Unite sunt amendate aici în Europa, lucru reciproc și pentru societățile europene în Statele Unite. Um, Comisia își dorește să intre în, în uh, dialog cu alte țări terțe Uh, există un asemenea dialog cu China și eu mă bucur uh, că și Elveția a fost implicată în acest dialog, pentru că uh, Până acum în, în Elveția există restricții în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor legislative referitoare la carteluri din Uniunea Europeană și până la urmă este vorba de un dezavantaj competitiv pentru societăți care nu își au sediul în în Elveția, respectiv întreprinderi cu sediu în Elveția pot avea un avantaj din punct de vedere competitiv. În ceea ce privește sectoarele, uh, noi ne-am dorit ca Comisia să uh, să examineze mult mai atent ceea ce se întâmplă pe sectorul energetic, ținând seama de strategia UE 2020. Și acum, în ceea ce privește um, dialogul uh, concurențial, în ultimele luni a fost uh, purtat foarte constructiv atât de uh, domnul comisar Almunia, cât și de Direcția Generală uh, Competiție din Comisia. Eu am fost implicat deja de anul trecut în acest dialog. Săptămâna trecută l-am avut um, oaspătă pe domnul Almunia și tot schimbul uh, Um, de opinii cu, cu comisia funcționează foarte bine. Însă pentru a eficientiza lucrurile am face câteva uh, propuneri. Cu ocazia acestui al 40-lea uh, raport ar trebui să ne concentrăm mai mult uh, pe punctele importante ale dialogului, să acestea să fie accentuate mai mult în cadrul acestui dialog deoarece uh, ne dăm seama că noi nu avem un rol de colegiuitor în acest domeniu. Domnule uh, președinte, cred că v-am spus toate cele, cele mai importante lucruri din acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc, doresc să mulțumesc mai ales colaborării cu raportorii din umbră. Raportor. Mulțumesc, domnule raportor. Văd că există cel puțin uh, un raportor din umbră, Sofie. Îi dau cuvântul, va fi prima victimă. Cei care doresc să intervină, doamna Swinder, de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succintă și asta și pentru că, din păcate, am venit prea târziu și am uh, pierdut audierea din uh, această dimineață. Este o pro un protest al gunoierilor în curs de desfășurare și de aceea am fost uh, prinsă în trafic trei ore. Te asigur, Sofie, nu ești singura în această situație. Au fost uh, foarte multe ambuteiaje astăzi. Așa încât nu o să spun uh, foarte multe despre asta. Aprobăm în mare raportul excelent al domnului Schwab. Cred că în ultimii ani ne-am tot schimbat poziția de raportor și raportor din umbră. Am lucrat împreună de câțiva ani și cred că există uh, un acord mare asupra multor probleme uh, dacă vom face amendamente, ele nu vor fi decât adăugiri minore și nu uh, schimbări majore. O remarcă în legătură cu ultima observație pe care ați făcut-o în legătură cu rolul Parlamentului European. Da, știm cu toții că nu suntem colegiuitori, însă în același timp consider că, dat fiind că Uniunea Europeană devine tot mai matură, un anumit uh, grad de răspundere politică a Comisiei Europene Uh, care să se manifeste sub forma unei bune cooperări nu ar face decât să fie în uh, beneficiul tuturor. Nu cred că trebuie să fie ceva revoluționar absolut nou, ci poate să ia forma unei formalizări uh, a schimburilor de puncte de vedere pe care le avem, așa cum a făcut-o cu comisarul Almunia și ar trebui să existe un feedback pentru rapoartele anuale ar trebui să avem un proces deschis care să ne permită să purtăm discuții și să primim răspunsuri din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Swinburne. Domnule Cozes, raportorul din umbră va sosi în câteva minute pentru că tocmai vine de la Eh, conferința președinților. O să mă așteptăm câteva minute. Atunci, Eliza. Mulțumesc, domnule Gozes. Intervin în numele raportorului din umbră de la SID, însă aș vrea să spun și ceva în calitate de eurodeputat. Peter Skinner este raportorul din umbră, nu poate să fie astăzi aici, își cere scuze pentru asta. Uh, Așa cum a spus săptămâna trecută, el salută uh, ceea ce a făcut domnul Schwab și așteaptă să lucreze cu dumneavoastră. Uh, am dorit să subliniem două puncte. Unul din aceste elemente a fost deja abordat de dumneavoastră, dorința de a analiza în continuare felul în care se dau ajutoare de stat către sectorul bancar. Sunt necesare uh, noi dispoziții pentru noul climat, nou cadru de reglementare și asta uh, trebuie să se facă prin noi reforme și jurisprudență. Al doilea element uh, accentuat de Peter se referă la punerea în aplicare a politicii de concurență un uh, uh, program uh, mai îngăduitor constituie poate un instrument, dar ar trebui să fie analizat de Digi Concurență, mai ales modul în care sunt gestionate cazurile antitras la nivelul companiilor. Apoi, uh, așa cum a spus uh, uh, comisarul, sancțiunile, amenziile duc la descurajare, o atitudine mai um, împăciuitoare, mai blândă, poate să favorizeze pe cei care semnalează astfel de cazuri. În numele meu în calitate de eurodeputat, aș dori să subliniez faptul și să mă refer la sectorul bancar, cred. Cred că ar fi foarte, foarte greu să avem acest control armonizat al intervențiilor uh, guvernelor uh, la nivelul băncilor. Asta nu ar duce decât la un eșec uh, al aplicării transfrontaliere a legilor bancare. Cred că trebuie să stimulăm uh, voința politică uh, astfel încât să putem aborda cazul băncilor care dau faliment. Există o legătură între guverne și bănci. Cred că trebuie să cerem Comisiei să elaboreze legislație europeană pe această temă. Al doilea aspect se referă la uh, agențiile de uh, rating. Cred că pe piața concurenței zona agențiilor de rating constituie o zonă fără concurență. Am cerut să existe o uh, agenție europeană de rating, dar nu înțelegem acest lucru și cred că ar trebui ca Comisia să facă uh, o analiză, cercetări și pe această piață care devine tot uh, mai uh, uh bine conturată și mai importantă. Uh, există trei agenții care domină această piață Cred că v-aș putea spune mai multe, dar nu pot să ignor această problemă atunci când vorbesc de raportul anual privind concurența. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lambert a venit, raportorul din umbră are cuvântul dacă dorește. Cred că de fapt, exercițiul este de a re, uh, repeta tot ceea ce s-a spus. Uh, deja discutăm de doi ani și m-a cam obosit lucrul ăsta pentru a fi uh, cinstit. Probabil că asta se întâmplă cu vârsta, nu-i așa? Asta înseamnă că nu trebuie să încerc să fiu ales în această comisie. Care este sensul acestui exercițiu? O să spun câteva lucruri și apoi o să întăresc ceea ce a spus Eliza. Bineînțeles, suntem confruntați cu o industrie financiară și bancară care este foarte slabă și care se bucură de garanția implicită a statului și în acest sens aș dori să fac două observații. În primul rând, Există această schemă specială pentru sprijin de stat uh, acordat băncilor care va fi extinsă și vom folosi acest uh, raport pentru a încuraja Comisia să fie mai strictă în uh, alegerea condiționalității și să folosească poziția mai slabă a sectorului bancar pentru a-i forța să revină la um, strângerea de economii și la acordarea de împrumuturi, deci la menirea lor de bază. Credem că există în continuare uh, spațiu de îmbunătățire la Digicom pentru a uh, îi forța să facă această transformare. În al doilea rând, în ciuda faptului că am spus acest lucru foarte des, ajutoarele temporare date de Banca Centrală Europeană uh, ca lichidități sectorului bancar european. Nu punem la îndoială necesitatea acestui uh, proces, pentru că deocamdată BCE este singurul uh, uh, organism care poate oferi stabilitate sectorului financiar. Totuși, știm că acest lucru poate avea efecte de distorsionare a pieței. Și chiar dacă nu trecem la concluzia că ar trebui să punem la îndoială acțiunile BCE pe termen scurt, cred că ar trebui să analizăm cu mare atenție pentru a vedea dacă prin acțiunile sale BCE um, distorsionează piața, în sensul că uh, face favoruri unor instituții care nu sunt gestionate bine, în detrimentul unor instituții financiare care sunt gestionate bine și care nu au nevoie să apeleze la aceste facilități oferite de BCE. Cred că toată lumea știe de bănci uh, cu probleme și mă uit la Marian acum pentru că toate băncile bine gestionate sunt bănci mici uh, flamande care operează ca afaceri de familie și care nu au apelat niciodată uh, la sprijinul BCE pentru că au fost bine gestionate. Și dacă știu că există niște concurenți mai mari care au posibilitatea să primească lichidități nemăsurate uh, fără niciun fel de costuri pentru ei, asta le oferă uh, un avantaj concurențial față de băncile mai mici și asta nu este corect. Și ar trebui să cerem uh, Digicomp să investigheze această situație, să afle ce se întâmplă și să vadă care este impactul asupra pieței. Deci nu să împiedicăm BCE să facă acest lucru, dar să avem o situație clară pentru ca la un moment dat să putem să ajungem să cerem socoteală nu doar BCE-ului, ci și instituțiilor bancare mari. A treia observație este Aș dori să rog DGCOM să se uite la manipulările potențiale ale uh, ratelor, ale cursurilor de schimb între bănci. Suntem siguri că fenomenul de acum nu se datorează unui, unei manipulări din partea unor jucători uh, mari care prin însăși dimensiunea lor pot să influențeze stabilirea de prețuri pe piață? Și credem că Comisia ar trebui să investigheze acest lucru. Și în cele din urmă, un lucru care se repetă din anii anteriori, în... credem că ar trebui să se facă mai multe în uh, multe domenii. Energia, spre exemplu, este un domeniu în care mie mi-este foarte clar că avem o situație de oligopol și mă uit la tine, Andreea, pentru că situația uh, este clară. În um, Belgia avem 85% uh, din piață ocupată de un oligopol. Am uh, decis să privatizăm energia și am ajuns la un monopol privat. Și nu asta am vrut. Noi vrem să fie o piață concurențială, dar acest lucru nu se întâmplă, deci este un domeniu în care mai sunt multe de făcut. Problema piețelor uh, IT și a standardelor deschise pentru a încuraja concurența, sectorul alimentar și uh, de comerț cu amănântul este iarăși o prioritate din punctul nostru de vedere, pentru că vedem că există jucători mari și vedem o situație care nu este potrivită pentru o piață sănătoasă. Vedem că furnizorii mici sunt strânși cu ușa de um, furnizorii mai mari și de vânzătorii de bunuri și vedem că um, în multe cazuri um, consumatorii și uh, uh, comercianții mai mici sunt uh, dați la o parte de comercianți mai mari. Credem că ar trebui să fie mai multe, să se facă mai multe în această privință și Comisia a spus mereu că dacă intenționăm să facem o anchetă, nu o să o anunțăm și mi-a plăcut acest lucru. Dar acum au trecut deja doi ani și încă n-am uh, avut această surpriză și aș vrea ca la un moment dat să se întâmple această surpriză. Poate într-o zi în care se întâmplă un alt eveniment major și nu o să observe nimeni. Dar o să depunem niște amendamente în uh, acest sens și totuși nu sunt sigur că are vreun rost până la urmă ceea ce facem. Președintele, mulțumesc, Filip, domnule Ping. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Schwab pentru activitatea sa. Susțin majoritatea elementelor care apar în proiectul de raport și o să lansez câteva amendamente doar ca să-l îmbunătățesc un pic. O să mă limitez la două observații. O observație pozitivă a aniversării a 40 de ani de la raportul Comisiei pentru Consumatori, și una mai puțin uh, pozitivă. Când am văzut uh, ediția aniversară a raportului uh, Comisiei, mi s-a amintit că piatra de temelie a politicii concurențiale din UE este libera circulație a bunurilor și persoanelor. Și acest lucru promovează concurența în UE. Mă bucur să văd că atunci când se face politica concurențială, uh, UE face din ce în ce mai mult uh, uz de analizele economice și sperăm să se întâmple la fel și pe viitor. FMI a tras un semnal de alarmă recent prin uh, vocea noului președinte în urmă cu aproximativ o lună și atunci oficialii UE ne-au uh, liniștit foarte repede. În urmă cu două zile, băncile europene Uh, erau mult mai bine capitalizate uh, decât anul trecut. Uh, domnul comisar Almunia a spus că acum o zi că multe dintre bănci trebuie să fie recapitalizate pentru că au picat testul de stres și a spus că va prelungi regulile de ajutoare de stat date în caz de criză dincolo de 2011. E, Raportul anual privind concurența uh, conține și opoziția Parlamentului, care crede că aceste măsuri s-ar putea să nu fie deloc temporare și Parlamentul uh, crede că aceste măsuri ar trebui să fie eliminate cât mai curând, pentru că astăzi vedem că s-a prelungit un alt regim de ajutoare de stat care ar fi trebuit să fie temporar și în continuare ar trebui să fie temporar. Deci vedeți uh, cât de mult contează cuvântul temporar în politică. Mulțumesc! Mulțumesc că uneori temporal durează. Domnul Schwab, pentru a încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta o să trec în uh, limba engleză. Ceea ce este plictisitor este că în fiecare an colegii noștri uh, încearcă să uh, se axeze pe aceleași puncte și asta enervează comisia și dau raportul deoparte. Asta e o greșeală. Putem să facem lucrurile mult mai bine dacă dorim. Cred că putem să procedăm mult mai bine. Sunt surprins că în ceea ce privește uh, că uh, comisarul Almonia a văzut că este o mare uh, problemă cu criticele făcute de domnul Hodges și nimeni nu a reacționat la asta. Comisia ar trebui pentru a facilita despăgubirile compensație să existe un astfel de instrument. Nimeni Uh, nu a discutat acest lucru și în această zonă poate să aibă uh, raportul nostru un uh, impact. Mă interesează foarte mult această problemă dar să spunem doar să facem o enumerare a ceea ce am putea să facem în plus, asta nu este în regulă dacă introducem BCE-ul și uh, piața este uh, distorsionată, uh, sunt convins că putem să facem asta, însă cred că putem să rugăm coordonatorii să facă un raport din proprie inițiativă pentru a aprofunda lucrurile. Același lucru este și cu ratele interbancare, este o chestiune interesantă. Uh, putem să o introducem uh, aici, dar dacă nu abordăm în aprofund, aprofundat acest lucru, nu folosește la nimic. Apoi, uh, contribuțiile uh, care constituie o problemă controversată, cred că este mult de făcut aici. Cred că ar trebui să, înainte de a finaliza documentul, să facem un schimb de opinii în legătură cu modul în care acțiunile colective ar putea fi susținute de un instrument prin, pe care Comisia le oferă uh, cartelurilor să plătească întâi despăgubiri și după aceea să finalizeze acțiunile. Apoi ceea ce s-a spus în legătură cu factorul de descurajare, procedura. Sigur, într-adevăr, în final nu vom avea uh, un punct de vedere uh, de spus, uh, din punct de vedere juridic. Apoi toate celelalte probleme care au fost discutate sunt gata să le discutăm în continuare și ceea ce a spus Sofie în legătură cu o, o mai mare cooperare cu uh, Comisia cred că suntem departe de uh, asta. Nu asta este problema Parlamentului, însă cred că pentru acest lucru e nevoie de propuneri mai concrete, mai palpabile. Cum am putea să procedăm? De uh, cel mai multe ori uh, astfel de uh, discuții uh, sunt uh, generale. cred că nu mi-am pierdut uh, deloc apetitul pentru acest tip de raport și vă încurajez să mă ajutați. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule raportor. Dacă uh, cineva dorește să reacționeze, toată lumea e de acord, foarte bine. Următorul raport este pentru 11.30. Nu pot să uh, accelerez lucrurile. Votul este la 11.45, deci suspendăm ședința până la 11.30. Mulțumesc. A, am uitat să vă dau termenul pentru depunerea amendamentelor. Este 30 septembrie, ora 17. Discuțiile amendamentelor pe 17 octombrie, votul în Econ pe 22 noiembrie și votul în uh, plenară în uh, decembrie. Ședința se suspendă până la 11.30.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

Mulțumesc.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

Because my prendre la parole au nom de Bien, mes chers collègues, on reprend la, la séance. Je vous prie de m'excuser, mais je croyais que je n'étais plus président de séance et qu'Astrid devait être là. O să uh, reluăm. Am, uh, Astrid trebuia să fie aici, însă voturile sunt la 11.45, însă până atunci o să purtăm o scurtă discuție uh, cu privire la dimensiunea sportului în Europa, amicul nostru Burkhard Balz este plecat cu o delegație uh, la, în, uh, la Washington uh, și Estaria o să ne dea câteva detalii. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă Um, să mulțumesc raportorilor din umbră și celor care au prezentat amendamente la acest aviz. Avem uh, pe lista de vot patru amendamente orale la 8 și 20 sunt numai câteva cuvinte adăugate față de versiunea inițială. Problema rămâne însă aceeași și sper că puteți accepta acele uh, schimbări în amendamentele 9 și 17 se recunoaște faptul că în unele state membre avem un monopol de stat în ceea ce privește jocurile de noroc Așa cum se spune aici în amendamentul 9, nu negăm dreptul organizatorilor de compensa de uh, evenimente sportive să fie compensați de operatorii de jocuri de noroc acceptăm aceste amendamente orale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă. Sunt comentarii sau doriți să interveniți? Nu? Să aștept uh, ora 11.45, nu? Sau uh, trecem la votarea raportului uh, privind dimensiunea a sportului. Sunt pentru prima oară când mă aflu în această calitate și aș vrea să fiu la înălțime. În ceea ce privește raportul uh, uh, domnului Balz, amendamentul 1 adoptat. Amendamentul 2 compatibil cu 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul textul original al aliniatului 1 pentru adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7, cine este pentru, adoptat. Amendament oral amendamentul 8 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 2A, amendamentul oral la amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă. Am sărit uh, o pagină, am cer scuze, spune președintele, sunt două pagini lipite ne reîntoarcem puțin pentru că paginile sunt prinse cu o clamă. Deci suntem la alineatul 3, pagina 2. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat? Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Alineatul 4, cine este pentru, împotrivă, amendamentul adoptat. 11 Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 12 pentru, împotrivă abținere adoptat. 13 pentru, împotrivă adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă adoptat. Amendamentul 15 compatibil. Cine este pentru, împotrivă adoptat. 16 compatibil pentru, împotrivă abținere adoptat și veți, pentru restul doriți vot în bloc? Nimeni nu are obiecții. Deci, în bloc, în, începând cu alineatul 7 până la amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, ar trebui să avem o medalie olimpică pentru asta și acum vot pe tot textul pentru, împotrivă, abțineri, nu văd abține. deci textul este adoptat în unanimitate. Felicitări uh, domnului Burkhard Balz. Trecem acum la votul privind raportul uh, domnului Casa în ceea ce privește viitorul TVA. O să încerc să nu se mai lipească paginile. subtitlul 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Apoi amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri adoptat. Celelalte devin caduce, deci ajungem la 12 pentru cu un amendament oral al raportorului pe care îl știți. Deci pentru împotrivă, abțineri. E adevărat că Alo. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, respins. Alineatul 2 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Alineatul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Alinatul 15, amendamentul 15 pentru, abțineri adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul C pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, pentru, adoptat. Compromisul de pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 4 este un aviz al Comisiei de Transport pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. șaisprezece aviz IMCO pentru, împotriva abținere adoptat. 10. Aviz transport 10. Deci pentru, împotrivă, adoptat. Respins. 27 pentru, împotrivă. 24, îmi cer scuze, spune președintele. Îmi mai trebuie un mandat ca să fac corect asta. 24 pentru, împotrivă, adoptat, mi se pare. Verificare electronică. Deci votăm amendamentul 24. Clar, da? Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Optsprezece pentru, 13 împotrivă, adoptat. 25, care este compatibil cu 24? La amendamentul 4 uh, uh, era exact aceeași uh, același număr de respingeri ca și în cazul pe care, celui pe care l-am verificat electronic, așa încât ar trebui să îl refacem. Dacă doriți, refacem votul la patru. Patru. Avizul Comisiei Transport. Vă rog să reacționați mai repede dacă există uh, o greșeală din partea umilului dumneavoastră președinte de ședință. 19 pentru, 12 împotrivă. Știți el este economist uh, și lucrurile sunt mult prea serioase pentru a le încredița economistilor acum. Suntem la 25. Uh, stânga încearcă să mă facă să ies din uh, ritm și să pierd terenul. Cine este pentru, împotrivă, respins. 26. Pentru, împotrivă, adoptat. 27. Pentru, împotrivă, respins. 28 pentru, împotrivă, respins. 29 cu un amendament oral al raportorului pentru. Vreți să votăm amendamentul oral? Pentru, împotrivă, împotrivă. Sunteți pentru sau împotrivă? Trebuie să vă puneți de acord. E ca în Franța, pe plan intern. Cine este pentru amendamentul oral? Pentru. Suntem împotriva amendamentului oral. Mi-a cerut să supun la vot amendamentul oral și fac asta. Cine este pentru amendamentul oral? Sunteți împotriva votării sau supunerii la vot amendamentului oral. Suntem împotriva amendamentului oral, deci dacă suntem împotrivă, nu puteți să-l supuneți la vot a, obiectați la ideea unui amendament oral. Nu e același lucru cu votul împotriva amendamentului oral, cel puțin așa mi se pare. Obiectați, deci votăm textul fără amendamentul oral. Cine este pentru? Adoptat. Apoi 20 este caduc. Compromisul E pentru împotrivă abțineri Alineatul 7, text original pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul F pentru, adoptat. Compromisul G pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compatibil, compatibil 40 pentru, împotriva, abținere adoptat. 41 e compatibil și el, pentru, împotrivă, respins. 42 pentru, împotrivă, adoptat. 43 pentru, împotrivă, adoptat. 44 pentru, împotrivă, adoptat. Text original al titlului 3 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul H pentru împotrivă adoptat. 13. Aviz IMCO pentru împotrivă verificare electronică. S-a deschis votul. Euh, le vote est clos. S-a închis votul. 17 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Apoi 15, care este compatibil cu amendamentul, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul I, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul J, pentru, împotrivă, adoptat. 55 pentru, împotriva adoptat. 56 compatibil pentru, împotriva adoptat. Textul original de la subtitlul 4 pentru, împotriva adoptat. Compromisul K pentru, împotriva adoptat. Controlul bugetar. Amendamentul 2 Putem vota în bloc? Putem să votăm în bloc până la 9, dacă vreți. Nu, până la 7. Bun, deci în bloc. Îmi cer scuze, dar nu mi-am făcut temele, spune președintele. Deci de la 2 până la 6 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. 7 pentru, împotrivă, se respinge. 8 și 9 în bloc pentru, împotriva adoptat, 10, 11, 12 în bloc pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis L pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva abținere se adoptă. 62 compatibil pentru, împotrivă, abținere adoptat. Paragraful 15, textul original pentru, abținere adoptat. Subtitlul 5, textul original pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul M pentru, abținere adoptat. Amendamentul 66 pentru, contra, se respinge. Textul original pentru, Împotrivă abținere adoptat. Avizul devine caduc. Compromisul N pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da? Nu? Mai bine verificăm electronic la 68. Bă, bă. Le est ouvert, le est clos. Votul s-a deschis, votul s-a închis și rezultatul este 18 voturi pentru, 13 împotrivă, deci se adoptă. Mulțumesc, domnule Caras. E bine că stați de veche. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerantul B, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Referitor la considerantul CA. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Nu faceți contestație? Nu. Bun. Apoi, textul original pentru citația 1-2, pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul M pentru împotrivă abțineri se adoptă, 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă, textul original de la 3-9 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abține se adoptă. Avizul uh, Comisiei pentru Control Bugetar pentru, împotriva, abține se adoptă. Și ajungem la votul final electronic. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Le text est adopté. Textul este adoptat cu 30 de voturi pentru și un vot împotrivă. Felicitări domnului Caza, care a dat dovadă de o valoare adăugată. Et on en vient maintenant au rapport de monsieur Ajungem la raportul domnului Giegold, pe care îl supunem la vot. Euh, on, on, on remet les parties à zéro. Donc, paragraphe 1. Alineatul 1, amendamentul raportorului referitor la rezoluția legislativă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Deci, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5 să verificăm electronic. Cred că nu m-am uh, înșelat. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Nu e amendamentul raportorului. Deci 14 voturi pentru, 17 împotrivă, se respinge. Amendamentul 5 al domnului Knock. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 7 înainte de aceeași persoană pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9 împreună cu celelalte, deci 9 și 11. Se votează în bloc 9 și 11 pentru împotrivă. abțineri se respinge. Apoi 8 se votează împreună cu 10, dacă nu mă înșel, deci 8 și 10, cine pentru, împotrivă, abțineri, Să respinge. Ok, on verifie. Să verificăm electronic. Deci 8 și 10. 8 et 10, pardon. Faut que je regarde toujours Caras. Trebuie să mă uit tot timpul la Caras. Pentru că într-o sală rotundă e mult mai complicat. Se închide votul este adoptat cu 28 de voturi pentru și unul împotrivă. Bun. Am văzut că e tradiția în acest uh, Parlament să te uh, înșeli de fiecare dată atunci când uh, ești la prezidiu, așa încât o să-i respect pe ceilalți când se încurcă la numărătoarea voturilor. Acum votăm textul în întregimea sa, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere și votăm și rezoluțiile legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul. Văd că n-a votat toată lumea. S-a închis votul, 27 de voturi pentru, Uh, niciunul împotrivă și o abținere. Uh, îl felicităm pe domnul Gigold pentru acest raport excelent. Și am terminat sesiunea de vot. Vă mulțumesc pentru prezență. Reîntoarceți-vă pe stradă și trecem acum la raportul domnului Hans Peter Martin referitor la uh, emiterea de monede euro valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedei euro. Alors, monsieur, monsieur le rapporteur, vous êtes rapporteur. Domnule raportor, sunteți raportor pentru punctul 7 și 8 de pe ordinea de zi, două regulamente care au legătură. Așa încât vă rog să nu stați între mine și domnul Martin, astfel încât să pot să-l văd pe raportor. Deci, ești vedetă în această dimineață așa încât uh, vă propun, uh, domnule raportor, să vorbiți despre ambele rapoarte, pentru că sunt legate, cu excepția cazului în care aveți o obiecție, așa încât vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că uh, banii nu sunt întotdeauna atât de importanți. Este vorba de lucruri administrative dar care influențează foarte mult viața uh, cetățenilor, poate mult mai importantă decât alte lucruri pe care le discutăm aici. Este vorba de două regulamente, unul uh, o propunere legislativă, o alta nelegislativă, emiterea de monede euro. Lucrurile principale, după părerea mea, cred că în, acest, uh, în aceste momente ar fi bine să Uh, stabilim faptul că ne dorim în continuare o bancă centrală independentă. Banca Centrală Europeană este în continuare responsabilă cu circulația monetară în Uniunea Europeană. În raportul concret este vorba despre uh, ce volume de monede există pe, în Uniunea Europeană. Este vorba de uh, monede în circulație, monede comemorative și monede uh, de colecție și ce volume sunt prevăzute pentru toate aceste lucruri. Cred că uh, Parlamentul European ar fi important să aibă dreptul de a avea o opinie în acest domeniu. Lucrurile nu ar trebui să fie controlate doar de către Comisie, este vorba de o dezbatere care se um, petrece în uh, Uniunea Europeană. Uh, se pune întrebarea, s-a pus această discuție legată de bancnotele de 1 euro și de 2 euro și ar trebui să ținem uh, seama de costurile care au crescut pentru emiterea monedelor și poate un lucru care funcționează în Statele Unite ar putea, func- ar putea funcționa și în Uniunea Europeană. Doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au făcut uh, sugestii din partea Comisiei și din partea Băncii Centrale Europene, sugestii de natură tehnică. Eu cred că ar trebui să ne gândim și la motivele care sunt foarte importante pentru cetățenii noștri. Eu aș putea să mă gândesc că ar putea exista o monedă în Spania pe care se spune democrație acum, uh, Um, o monedă germană legată de Revoluția țărănească, deci să, să nu ne concentrăm foarte mult pe state, dar să ținem seama de, de evoluțiile politice care au dus la integrarea um, europeană. europeană. Uh, în uh, Austria, um, în Austria, de exemplu, a fost, uh, a, a fost făcută o propunere deja la 1884, ținând seama de ceea ce se întâmplă, ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Deci toate aceste tendințe ar trebui să fie reflectate în, în uh, emiterea de monede comemorative sau de colecție. Însă trebuie să fim atenți ca motivele folosite să nu fie jignitoare pentru ceilalți state membre. Și ar trebui într-adevăr să existe niște praguri uh, minime și comisia ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legătură cu acest lucru, cu aceste praguri minime. Nu am înțeles foarte clar uh, prevederile cerute de comisie în ceea ce privește uh, monedele de colecție care nu ar trebui să aibă această floare, această formă de floare uh, spaniolă. După părerea mea, cred că acest lucru nu este, nu este relevant, ar putea fi folosită ca mijloc de, de plată peste tot. Există și alte aspecte tehnice. Um, văd că este deja 12 și 5, nu 12 fără 5 și poate ar fi mai bine să mă rezum aici pentru a da uh, ocazia colegilor de a lua cuvântul și să avem o dezbatere reală. Vă mulțumesc. O să dau în primul rând cuvântul raportorului din umbră. Nu? Da? Sper că vom colabora foarte bine cu raportorul, că vom lucra foarte bine împreună și vom avea un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc pentru această intervenție. Sophie uh, nu mai are nimic de spus, a spus totul la concurență. Domnul Gigold nu este aici, domnul Endel. Dacă dorește cineva uh, să ia cuvântul, Sven Gigold nu-l văd aici și aici, nu? Dorește cineva să ia cuvântul? Am fost neatent uh, o clipă și aș vrea totuși să întreb care este poziția raportorului. Ați vorbit uh, despre asta, dar n-am înțeles foarte bine care este poziția uh, raportorului în ceea ce vește bancnota de un euro. E un subiect care este discutat în Franța. Există o comisie pentru bancnota de un euro este Uh, un deputat, băiatul uh, fostului președinte Giscard d'Estaing, această comisie din Franța este pentru uh, bancnota de un euro. BCE-ul a spus că asta ar costa mult. N-am auzit foarte bine ceea ce ați spus pe această temă. Vă rog să mă scuzați, spune președintele. Vă mulțumesc. Da, Într-adevăr, este o temă foarte populară. Nu vreau să spun că este o temă populistă, din punctul de vedere al motivelor uh, practice, eu susțin ideea unor uh, bagnote. Îmi dau seama că au o perioadă de viață, ar avea o perioadă de viață mai redusă, însă pe de altă parte um, costurile de emitere a monedelor au crescut foarte mult. Deci eu cred că am putea încerca să avem asemenea propunere, să vedem dacă există o uh, majoritate în această comisie da, deci în raportul meu voi uh, înainta un amendament uh, la propunerea comisiei care susține sub anumite, în anumite condiții introducerea unor uh, bagnote. Președintele, foarte bine, eu o să susțin acest amendament și din mai multe motive. În primul rând, un motiv simbolic. O bancnotă are mai multă greutate, mai mult uh, efect decât uh, o, o monedă. Dovada, no, bancnota de un dolar, apoi uh, pentru călători, dacă dai cuiva bacșiș un euro într-o monedă, cei uh, cărora le dai acest bacșiș uh, strâng o cantitate mare de monede deci după aceea trebuie să schimbe asta în bagnote de hârtie. Deci e un motiv practic. Dacă Comisia dorește să spună ceva pe această temă... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că uh, ne bucurăm de această discuție cu Parlamentul. E prima oară când Parlamentul are un cuvânt de spus Uh, pe această temă, monedele uh, euro. Trei, două comentarii rapide în ceea ce privește observațiile făcute de raportor. În calitate de reprezentant al gardianului tratatelor, care este Comisia, trebuie să vă reamintesc niște considerente juridice. Faptul că Parlamentul este uh, Uh, pentru o, această bancnotă de un euro trebuie să fie ilustrat printr-o rezoluție. Nu putem să introducem un amendament în text în acest sens, uh, dat fiind uh, temeiul juridic. Bancnotele sunt competența exclusivă a BCE și temeiul juridic pentru acest regulament nu se referă decât la monede. Deci este imposibil să introducem un element obligatoriu referitor la bancnotă în acest text. Apoi, uh, un element mai tehnic, monedele de un euro sunt uh, necesare pentru a asigura uh, rentabilitatea emiterii de monede. moneda de un euro costă mai puțin decât uh, Uh, eurocentul sau uh, celelalte subdiviziuni ale monedei de un euro. Și asta pentru acest text se inspiră din cadrul existent. Ni se pare imposibil să avem disposibil în ceea ce privește monedele de colecție, ținând cont că uh, acestea au un circuit uh, limitat în uh, statul uh, emitent, trebuie să evităm riscul ca astfel de monede să fie uh, confundate pentru uh, confundate cu monedele aflate în uh, circulație. Suntem încântați să discutăm toate aceste probleme cu raportorul dumneavoastră, cu raportorii din umbră și cu membrii comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc comisiei, mulțumesc pentru această plasare în contextul juridic. Uh, știți că avem tendința să uh, includem în text o serie de dorințe ale noastre fără să ne gândim uh, întotdeauna la temeiul uh, juridic. Domnule parlamentar, doriți să interveniți sau dacă nu, mulțumesc. Calendarul, raportul va fi prezentat pe 24 octombrie 2011, data limită pentru amendamente 28 octombrie, discuțiile pe amendamente 22 noiembrie, votul în econ 29 noiembrie și votul în plenară în februarie 2011. Deci am încheiat cu acest, uh, raport. Uh, cu acest raport, succes uh, în continuare, domnule raportor. La diverse nu am nimic de spus, deci dacă nimeni nu are nimic de spus, trebuie să anunț doar data următoarei reuniuni, care va avea loc la Strasbourg luni 26 septembrie. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Strasbourg.